Dear colleagues, dear colleagues, I know well that it is a pleasure to meet. Dragi colegi, este întotdeauna o mare plăcere să ne întâlnim și cu colegii de la celelalte comisii, dar a venit momentul să începem, deoarece deja suntem puțin în întârziere. Astăzi vom avea un schimb de vederi cu um, invitați de la uh, FAO în ce privește raportul pe 2015 despre securitatea uh, alimentară în lume, vom avea acest schimb de vederi cu um, membrii celor trei comisii în vederea pregătirii Zilei Mondiale a Alimentației și mă bucur să-i salut pe colegii de la Comisia DEVE și de la Comisia de Agricultură, care au dorit să ni se alăture. Cred că putem să începem imediat, dând cuvântul colegilor pentru câteva cuvinte introductive și începem cu doamna Linda McEvans, președinta Comisiei DEVE. Vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere. Uh, am uh, întârziat puțin lucrările comisiei noastre, așa cum se întâmplă de obicei. Sunt încântată să particip la aceste discuții în comun în vederea Zilei Mondiale Alimentației, uh, care va fi sărbătorită vineri. Este un moment istoric și um, avem multe provocări, care trebuie să le facem uh, față. Multă lume încă supraste alimentate din cauza uh, subnutriției și nu am reușit să atingem obiectivele de dezvoltare a mileniului în sensul că trebuia să înjumătățim uh, um, uh, mai bine zis, am reușit să atingem acest obiectiv uh, din dezvoltarea mileniului pe 2015, să înjumătățim numărul de persoane care suferă din cauza foamei, dar, din păcate, în continuare, o persoană din nouă nu mănâncă peste toate fiecare zi și un copil din cinci are de suferit din cauza subnutriției. În unele din programele noastre, um, în anii 80-90, am neglijat investițiile în domeniul um, agricol și subvențiile pentru uh, fermieri. Tendința a început să se schimbe la sfârșitul ultimului deceniu, dar trebuie să compensăm timpul pierdut. La sfârșitul uh, um, acestui an și la începutul uh, anului viitor uh, va începe o nouă perioadă de 15 ani cu obiectivele de dezvoltare sustenabile. În urmă cu două săptămâni la New York, liderii mondiali s-au întâlnit și cu toții au făcut promisiuni și și-au luat angajamente și au adaptat aceste noi obiective mondiale. Uh, obiectivul de dezvoltare sustenabilă numărul 2 este să pună capăt foametei, să îmbunătățească alimentația și să ofere agricultură sustenabilă. Misiunea Parlamentului nostru, domnule președinte, și a Comisiei DEVE, a Comisiei dumneavoastră și altor comisii din Parlament este să se asigure că aceste promisiuni și aceste angajamente vor fi respectate în următorii 15 ani. Și noi, deputații, trebuie să lucrăm cu Comisia ca să ne uh, asigurăm că aceste obiective vor fi atinse. Nu poți însă să ai alimentație, nu poți să ai hrană și alimente dacă nu ai terenul pe care poți să le cultivi. Iată o chestiune foarte importantă și de aceea mă bucur de faptul că Comisia DEVE va fi prezentă la Milano la sfârșitul săptămânii la expoziția mondială ca să discute despre um, hrană și alimentație și securitate alimentară vineri după amiaza, mai bine zis, vom avea un atelier organizat de Comisia DEVE pe tema uh, terenurilor și accesului la terenuri cultivabile și um, pe tema securității alimentare și abia așteptăm să um, uh, fim acolo. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Sikierski, care este președintele Comisiei Agri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Alimentația, securitatea alimentară sunt chestiuni de importanță internațională. Există aspecte sociale, economice și nu numai. Instituțiile internaționale trebuie să ofere soluții pentru a rezolva problemele sistemice, pentru a pune capăt foametei în lume și excluderii uh, sociale. Parlamentul European are deja experiență în domeniu. Politica agricolă comună a permis uh, mm, uh, um, Uniunii Europene să fie autosuficientă și plus să exporte um, alimente și sunt rețete pe care le putem a aplica și la nivel mondial. Avem nevoie de uh, mijloace suficiente pentru a atinge aceste obiective de dezvoltare sustenabilă. Și um, chiar și la OMC trebuie să uh, folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a atinge aceste obiective. trebuie să punem capăt uh, sărăciei, să facem să dispară foametea din lume și pentru a uh, atinge aceste ținte trebuie să uh, garantăm accesul la hrană. Să nu uităm nici momentele de criză în domeniul um, agricol uh, și să ne gândim și la impactul altor crize la nivel internațional, precum cea pe care o traversăm acum cu valurile de imigranți. Trebuie să acționăm la mai multe niveluri, pe plan local, uh, um, regional și uh, mondial. Avem nevoie de mai multe mijloace financiare ca să putem să facem investițiile de care este nevoie și să fim siguri că în acele țări în care încă există probleme cu subnutriția și cu foametea, um, se face tot ce trebuie pentru a um, da o mână de ajutor. Dacă uh, vrem să avem o acțiune cuprinsătoare, nu trebuie să pierdem în vedere nici consecințele schimbărilor climatice. Trebuie să reducem cât mai mult impactul uh, schimbărilor climatice, dar nu putem să reducem prea mult producția de hrană. De aceea și protecția uh, resurselor primare este um, um, foarte importantă de exemplu, protecția um, surselor de apă. Mulțumesc! Acum putem să începem dând cuvântul reprezentantului FAO, domnul Mustafa Sinasiu, care este directorul biroului de legătură FAO la Bruxelles și apoi doamnei Cristina Bernasca, care este directoarea biroului din Bruxelles a Programului Alimentar Mondial. Vă dau cuvântul pentru o prezentare de 10 minute și apoi putem să începem dezbaterea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și președinților uh, Comisiei DEVE și AGRI pentru că ați organizat această întâlnire astăzi și mulțumesc Parlamentului European pentru că îi pasă de securitatea alimentară uh, și că doriți să discutați despre celebrarea Zilei Mondiale a Alimentației. Ziua Mondială a Alimentației a fost uh, stabilită pe 16 octombrie și în fiecare an este o ocazie ca să ne întrebăm cam cum stăm cu nivelul de sărăcie și cu foametea și cu sărăcia în zonele rurale uh, peste tot în lume. Dana McEvans a amintit acum că um, există obiectivele de dezvoltare sustenabilă și că obiectivul numărul 2 este tocmai acesta, lupta împotriva subnutriției, lupta împotriva foametei și Um, garantarea unei agriculturi uh, sustenabile, dar este nevoie de implicarea tuturor actorilor pentru a atinge aceste obiective. La FAO, eradicarea foamei până în 2030 ne se pare a fi un obiectiv realist. Așa cum a spus și președintele Agri, este doar suficient să uh, avem suficiente mijloace și să facem eforturi în comun. La expoziția internațională de la Milano, uh, se va sărbători această zi mondială a alimentației uh, vineri în prezența Comisiei, a Parlamentului și a membrilor FAO. Profit de această ocazie ca să vă mai anunț că astăzi directorul general FAO a lansat uh, raportul uh, SOFA Uh, situația alimentației și agriculturii peste tot în lume este un raport pe care organizația noastră îl prezintă în fiecare an din 1947 încoace și acest raport permite decidenților politici să um, um, își elaboreze politicile. Acest raport despre situația agriculturii și alimentației în lume s-a concentrat pe rolul protecției sociale în lupta împotriva sărăciei și împotriva foametei. Uh, un rol care poate să fie direct sau indirect. Um, vreau să nu mă mai lungesc pentru că mi s-a explicat că trebuie să împart cele 10 minute cu uh, directoarea Programului Alimentar Mondial. Toată lumea este de acord cu faptul că programele de protecție socială permit reducerea nivelului de sărăcie și mărirea nivelului de securitate alimentară. Dacă uh, Uh, țintim bine beneficiarii și dacă avem ajutoare adecvate, atunci putem să uh, um, facilităm aceste eforturi. Programele care le țintesc pe femei au un impact mai mare în ce privește securitatea alimentară și uh, un nivel um, de nutriție adecvat. Știm că dacă veniturile femeilor cresc, atunci și bunăstarea femeilor și a copiilor um, crește în mod direct proporțional. Investițiile sociale stimulează și investițiile economice, mai ales în producția agri- ă, agricolă. Protecția socială favorizează nutriția, sănătatea, alimentația, ceea ce are efecte ulterioare în ce privește productivitatea muncii, nivelul de ocupare, ă, venitul ă, um, lucrătorilor și bunăstarea lor. Protecția socială va permite scoaterea oamenilor din sărăcie. Familiile sărace trebuie să facă față unui număr mare de constrângeri și de riscuri. Și de aceea noi punem accentul pe programe în comun și programe coordonate în domeniul protecției sociale și în domeniul um, agricol. Și trebuie să avem uh, um, acțiuni țintite și strategii țintite. Știm că, de exemplu, și Parlamentul și Comisia vor să susțină acele țări care au nevoi mari uh, în ce privește uh, nivelul sărăciei și malnutriția. E vorba despre strategii pentru a ajuta aceste țări să aibă un nivel mai mare de securitate alimentară și, și uh, o uh, alimentație sănătoasă. Avem nevoie de asemenea de programe care să vizeze infrastructurile uh, pentru a ajuta economiile locale. Uh, banii oferiți uh, chiar și uh, vărsați în direct în conturile familiilor sărace au întotdeauna un impact imediat, mai ales când sunt familii care nu pot să beneficieze întotdeauna de um, o altă formă de ajutor. Vreau să mulțumesc colegei care este um, președinta biroului Programului Alimentar Mondial de aici, de la Bruxelles, care va lua contul după mine și să știți că colaborăm pe deplin cu uh, Programul Alimentar Mondial și aici și la Viena pentru a asigura atingerea acestor obiective de dezvoltare sustenabilă. Parlament is a great pleasure and honor. Domnule președinte, stimați eurodeputați, îmi face deosebită plăcere și onoare să prezint acest raport privind um, alimentația și insecuritatea alimentară în lume, ediția 2015. Deci, uh, este un bilanț al situației, este un raport uh, comun uh, pregătit de către FAO uh, și de către Programul Alimentar Mondial. Deci este un produs comun al acestor agenții ONU. Raportul din acest an este foarte important pentru că și anul 2015 este foarte important, asta mai ales pentru că suntem aici la, ne aflăm la capătul unui ciclu foarte important vorbim despre uh, obiectivele de uh, summitului din 1996, când s-a uh, promis înjumătățirea numărului de persoane care suferă de foame până în 2015. Deci, iată, ajungem la capătul acestui angajament. Apoi, dacă ne gândim și la uh, declarația privind obiectivele mileniului, obiectivul numărul 1 era deci această înjumătățire a proporției uh, persoanelor uh, subnutrite până în 2015. Și cel mai important este să vedem dacă am atins sau nu acest obiectiv. Așa cum se anticipa încă dinainte, suntem foarte aproape de a fi atins această țintă uh, stabilită în obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și acest obiectiv, ținta numărul 1, care deci se referă la prevalența malnutriției și este monitorizat de organele ONU de an la an. Vedem deci că în zonele din lume în dezvoltare acest indiciu a scăzut de la 23,3% până la 12,9%. Asta înseamnă că suntem foarte aproape de a atinge această țintă care fusese fixată. Știm de asemenea că în 73 de țări din 129 țări în dezvoltare care au fost monitorizate au atins acest obiectiv. Totuși, vorbim aici doar despre niște cifre care dau o idee asupra proporției uh, părții din populație care suferă de malnutriție. Dar ne putem referi și la numărul de persoane acum. Uh, spre exemplu, aici vorbim despre altă țintă care a fost stabilită de uh, Programul Alimentar Mondial, dar din păcate această țintă a fost ratată. Pentru că ar fi trebuit ca numărul de persoane care suferă de foame să fi scăzut mult mai mult. Dar trebuie să ne dăm seama că totuși nu este chiar totul atât de negativ, pentru că dacă corelăm diferitele indicii, totuși trebuie să ținem cont și de faptul că și populația mondială a crescut cu aproape 2 miliarde de persoane. Deci oricum, până la urmă și acest obiectiv a fost atins în 29 de țări dintre cele monitorizate. Deci, să vedem acum unde trăiesc pe planetă persoanele care suferă de subnutriție. Vorbim aici despre o estimare pe regiune ale lumii. Deci putem vedea în mare că uh, Asia de Sud este regiunea în care se află cel mai mare număr de persoane malnutrite, uh, urmată apoi de Africa subsahariană, aici, practic, este regiunea unde fenomenul are prevalența cea mai ridicată în rândul populației. Și cu, de, chiar dacă numărul de persoane este al doilea cel mai mare, prevalența este cea mai ridicată aici. Uh, situația este gravă și în Asia de Est. Uh, sigur, dacă trecem rapid și peste celelalte uh, învățăminte din acest raport, ne vedem care sunt factorii de succes. Sigur, creșterea economică este ceva foarte important pentru a reduce insecuritatea alimentară, dar trebuie să reducem sărăcia și să avem și creștere economică ca să-i ajutăm pe cei mai săraci. Trebuie să sporim și productivitatea uh, fermelor mici și agriculturii familiare și acesta este un element cheie. Deci acesta a fost factorul care a permis succesul obținut într-o anumită serie de țări. De asemenea, este important și să uh, Uh, asigurăm o, un sistem de piață care să ofere mai multe oportunități micilor fermieri. Sigur, ne putem gândi și la deschiderea internațională a comerțului, care poate avea și beneficii, dar aduce și anumite riscuri. Trebuie să ne gândim și la țările care trec prin niște perioade de crize prelungite, care fie ca au cauze legate de dezastre naturale sau de uh, uh, dezastre provocate de mâna omului. Îi se atrage atenția oratorului să vorbească mai încet. Uh, Sigur, deci mă referam la cele uh, 20 de țări care trec prin crize extrem de lungi și practic uh, și acolo insecuritatea alimentară este mai gravă. Acolo încă mai sunt foarte multe de făcut. Și în cele de urmă, care este uh, perspectiva noastră pentru după 2015? Deci, orice ar fi, trebuie să subliniem că avem în fața noastră o agendă cu obiectiv de dezvoltare sustenabilă, Avem un număr de ținte specifice până de atins până în 2030 și comunitatea internațională lucrează deja ă, la definirea precisă a acestor ținte a indicatorilor și trebuie să subliniez că ă, foamea și insecuritatea alimentară vor fi scoase în evidență pentru că vor face un obiectul unui obiectiv specific și vor exista o serie de mm, ținte foarte specifice, bine definite, care vor fi monitorizate pe baza unei serii de indicatori. Sigur, încă uh, mai rămân multe de făcut și uh, metodologia de monitorizare trebuie să fie îmbunătățită. Dar trebuie să recunoaștem că în uh, ultimii, în ultimii ani capacitatea noastră de a monitoriza această situație s-a îmbunătățit și vom continua în acest sens, mai ales uh, dispunem de proiecte specifice care va uh, propune și indicatori specifici de-a lungul acestui ciclu. Vă mulțumesc pentru atenție. Cristina. Da? Okay. Um... Cristina, aveți cuvântul? stimați președinți ai comisiilor parlamentare, Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că pot să vorbesc polona. Comisia de la FAO. Je tiens à vous remercier de cette opportunité de m'adresser à cette assemblée à l'occasion de la journée mondiale. Este o zi foarte importantă și dacă profităm de ea ca să reflectăm împreună și la provocările care, pe care, care ne confruntați, dar și cele care ne așteaptă în continuare. Așa cum spuneau și colegii de la uh, FAO asupra raportului privind insecuritatea alimentară, ni s-au sugerat acolo mai multe soluții concrete. Ni se sugerează uh, instituirea unor mecanisme care să stimuleze uh, eradicarea mai rapidă a foametei în lume. Uh, o situație care ridică un mare semn de întrebare. Sunt niște cifre astronomice, aproape 800 de milioane de persoane. Nu e doar o cifră, sunt ființe umane, ca mine ca și ca dumneavoastră, ă, mame, tați disperați, copii care nu au nicio perspectivă sau se confruntă cu o, o situație foarte nesigură. Toate aceste situații cer de la noi responsabilitate și uh, de exemplu, foarte de curând uh, am, am efectuat o vizită într-un tabără de refugiați în Iordania și uh, am constatat lucruri îngrozitoare acolo. Spre exemplu, un uh, tată, uh, cap de familie, un tată care avea copii de patru ani ne spunea așa, citez, nici măcar nu mai pot ieși din casă cu copiii mei pentru că uh, îmi cer să le cumpăr ceva de mâncare și nu pot. Mi-e rușine că nu pot îndeplini rolul de tată. O mamă, spre exemplu, ne spunea, copiii mei mă întreabă de ce nu mănânci cu noi și eu trebuie să le răspund, de fapt, țin post, dar nu este adevărat. Pur și simplu nu avem destule hrană pentru toată familia. Și totodată conform statisticilor, practic cantitatea de hrană este suficientă pe planetă pentru a hrăni pe toată lumea. Și costul global pentru a eradica foamea ar fi de 230 de miliarde de euro. Pe de altă parte, risipa alimentară este considerată că reprezintă în jur de 600 de miliarde de euro, deci dublul costului eradicării foametei în lume. Și cu toate astea, în fiecare zi, 21 de mii de persoane mor în fiecare zi în sit de foame. Deci trebuie să recunoaștem cu toții că situația este inacceptabilă și pe plan moral și pe plan economic. În acest an, uh, programul PAM nu a primit decât 40% din fondurile necesare pentru a-i hrăni pe refugiații din cauza crizei din Siria, spre exemplu. Deci este o uh, problemă a resurse în scădere, nevoile sunt în creștere, de ce am făcut până urmă? Trebuie să reducem rațiile alimentare pe care le acordăm să luăm uh, decizii dureroase, pentru că un sfert dintre persoanele care beneficiau de sprijinul nostru nu-l mai primesc. Totodată trebuie să recunoaștem că, da, deși tematica a fost dezbătută de multe ori în forurile internaționale, chiar aici, chiar dacă avem din ce în ce mai multe operațiuni de urgență în ultimii ani și sigur ar trebui să mobilizăm și resurse suplimentare, criza Ebola, crizele din uh, Yemen, din Nepal și așa mai departe, dar în orice caz, suntem recunoscători și Parlamentului European pentru sprijinul său pentru toate aceste probleme. Mă gândesc și la vista recentă în Turcia, doamnei Macaval și a celorlalți colegi. Cred că au constatat împreună cât de important este uh, munca și cooperarea PAM și UE în aceste tabere de refugiați din Turcia. Și în orice caz și uh, mulțumită diferit acestor contribuții putem uh, sprijini în jur de 400.000 de refugiați în această situație. Colaborăm, desigur, și cu colegii de la SIDA, de la PAO și din uh, departamentul DEFCO și cu mai multe guverne, pentru că doar împreună putem face față acestor probleme structurale legate de insecuritatea alimentară și de malnutriție. Avem o provocare până în 2030, foame la nivelul zero. Este o ambiție foarte mare, dar avem deja exemple pozitive în care acțiunea noastră comună a dus la rezultate concrete pozitive. Însă, din păcate, prea adesea se declanșează aceste crize alimentare și situații de urgență. Aceste lucruri se întâmplă de, exact în aceleași zone unde situația generală este precară, deci ehm, vulnerabilitatea celor populații este accentuată, așa cum s-a întâmplat de curând în uh, Mali, în Republica Centrală Africană sau în Yemen. Suntem recunoscători și pentru angajamentul asumat de înaltele autorități ale UE care au acordat o finanțare suplimentară excepțională. Asta, într-adevăr, ne ajută să sporim ajutorul alimentar către persoanele refugiate și deplasate. Suntem, de asemenea, sensibili și la faptul că autoritățile UE s-au referit de mai multe ori la programul PAM și la uh, înaltul comisariat al ONU pentru refugiați ca parteneri cheie pentru a rezolva criza din Siria. Ținem să subliniem că în orice caz programul PAM și toți partenerii săi nu își vor abandona angajamentele și vor continua aceste eforturi împreună cu dumneavoastră. Și fiecare euro donat va fi eh, din partea cetățeanului european va fi folosit cât se poate de eficient și de transparent. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Now I... Mulțumim. Dăm acum cuvântul reprezentanților comisiei. Mulțumesc, stimați copreședinți, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. DEVCO, sigur, a fost menționat deja de cel puțin cinci ori în dezbatere și bănuiesc că trebuie să spun și eu ceva, dar într-adevăr, Comisia, împreună cu statele membre ale UE, Eh, sunt într-adevăr unul dintre cei mai importanți actori în ce privește lupta împotriva insecurității alimentare în lume. Comisia a eh, acordat în jur de 8 miliarde în 60 de țări pentru a lupta cu acest flagel. Sigur, colaborăm într-adevăr și cu ONG-urile, și cu FAO, și cu PAM. Și, sigur, colaborăm și cu sectorul privat la nivel de investiții, deci suntem implicați eh, global. Eh, și Comisia a adoptat un eh, eh, Sigur, acum, într-adevăr, nu am putut să ținem același nivel de 99 de milioane ca în anul trecut, dar avem niște obiective. Spre exemplu, vrem să contribuim la reducerea cu 7 milioane a numărului de copii malnutriți. Deci încercăm și noi să ne fixăm uh, ținte pe care să le atingem pas cu pas, pentru că aceste ținte ne ajută și să monitorizăm acțiunea noastră, putem să verificăm dacă există un rezultat conform acțiunii întreprinse. Și eu cred că da, Comisia și-ar dori ca și partenerii noștri în general să adopte mai mult această abordare. Uh, pe de altă parte, noi încercăm să ne concentrăm pe anumite priorități strategice. Știți, deci Comisia Uh, luptă împotriva malnutriției, care este un fenomen rușinos pentru societate, pentru că nu este vorba doar de accesul la vitamine și la elemente nutritive, dar cred că este și o luptă pentru viitorul acestor persoane, pentru că nu vorbim doar despre cantitatea alimentației, este vorba și despre calitate. Este vorba despre ceva mai mult decât simplu acces la hrană. Eh, spre exemplu, da, de curând am asistat la aceste crize declanșate în uh, Orientul Mijlociu, în Africa de Nord, dar acolo vedem și nevoia aceasta de a întări capacitatea de rezistență a comunităților locale și capacitatea lor de a reacționa la, uh, la crize, la dezastre naturale. Și bineînțeles, trebuie să sprijinim acele populații vulnerabile în capacitatea lor de a se adapta, de a face față uh, crizelor alimentare. Deci este nevoie acolo și de o planificare, până la urmă, din partea uh, factorilor de decizie politică. În al treilea rând, UE uh, a acordat 20% din bugetul său global pentru a lupta pentru aceste cauze. Ideea este că încercăm să legăm, practic, acest fenomen de luptă împotriva schimbării climatice cu uh, efectele sale. Dar această promisiune de realocare a unei părți din bugetul nostru pentru ajutor se leagă și de sectorul agricol care a fost menționat, pentru că și agricultorii sunt printre primele victime a schimbării climatice. Pentru că știu, într-adevăr, la un moment dat există și acea discuție. Ce se întâmplă în momentul, să zicem, când consumatorii pe o piață cum, ca cea din China vor ajunge să consume la fel de multă carne ca în alte zone? Ne-a trebuit trei planete ca să putem hrăi pe toată, hrăni pe toată lumea. Deci, vedem, aici se trece și mai departe de acea abordare a rezilienței, capacitatei de rezistență a comunităților. De fapt, da, trebuie să intensificăm abordarea care favorizează o agricultură sustenabilă. Asta înseamnă, bineînțeles, și o gestionare durabilă a resurselor uh, de teren agricol și de apă. Deci, la un moment dat, ce trebuie să facem este să creăm acea punte între uh, cele mai recente date științifice disponibile uh, și practicile de pe teren. Deci trebuie să combinăm aceste abordări diferite care până la urmă toate vizează același lucru, bunăstarea cetățenilor și în acest caz a fermierilor. Și uh, pe de altă parte, nu trebuie doar să ne limităm la susținerea uh, un, uh, producției agricole, dar trebuie să fim atenți și la ce se întâmplă cu sectorul de procesare, pentru că situația este diferită de la o țară la alta. Pentru că de multe ori producția unor fermieri nici măcar nu ajunge să intre într-un mecanism de piață. Deci, ajutorul public singur nu poate fi suficient, trebuie să implicăm și sectorul privat care să vină cu cu propriile sale investiții. Pentru că, și asta este, da, greu, pentru că, până la urmă, nici investițiile private nu se duc în mod automat acolo unde ar fi cele mai necesare. Deci trebuie ca noi să uh, luăm inițiativa și să încercăm să dirijăm cumva acest flux de investiții. Ca să mă gândesc la un exemplu, în acest moment avem o uh, inițiativă numită AgriFine, deci finanțarea în agricultură, care a fost prezentată de către, va fi prezentată de către comisarul Minița în cadrul uh, expoziției internaționale de la Milano. Și vor exista o serie întreagă de reuniuni pe tema unde se va discuta această inițiativă. Deci este doar un exemplu care arată cât de mult factorul de decizie politică poate interveni în toată această problematică. Deci acest program Agri5 practic dorește să stimuleze investițiile din sectorul privat către IMM-urile, să zicem, din sectorul agricol, care sunt acei actori economici care pot stimula creșterea și um, înființarea de noi locuri de muncă. În orice caz, acțiunea asta la nivel economic în sectorul agricol trebuie corelată și cu acțiunea pe plan social. Vorbim despre educație, dar trebuie să vorbim și despre protecție socială, pentru că și aceste sectoare sunt extrem de importante când vorbim despre lupta împotriva malnutriției. Pentru că, da, trebuie să promovăm accesul la educație și la îngrijiri de sănătate, care, desigur, include și accesul la hrană. Și toate acestea constituie, practic, gama de unelte de luptă pentru îmbunătățirea uh, situației în general. Deci ne trebuie o schimbare de paradigmă până la urmă, pentru că până la urmă trebuie să fim conștienți de un lucru. A fi fermier nu înseamnă că te vei îmbogăți, dar este ceva foarte important pentru societate. Vedem, spre exemplu, vârsta medie a fermierilor este din ce în ce mai ridicată, dar noi trebuie să înțelegem că, până la urmă, fermierii sunt cei care ajută planeta să trăiască, nu doar uh, oferă mărfuri alimentare uh, societății. Sigur, această schimbare de paradigmă nu este uh, simplă, nu este ușoară, de multe ori situația este complicată și de fenomenul de migrație din zona rurală spre zonele urbane. Este un fenomen care încă este în, în, în, în creștere și Tocmai asta ne arată că trebuie să lucrăm în continuare la schimbarea de paradigmă culturală. Trebuie să continuăm toate aceste eforturi folosindu-ne și de cele mai eficiente mecanisme de finanțare, în așa fel încât pe agenda noastră de dezvoltare pentru 2030 să putem vedea folosite la maxim toate aceste pârghii și la nivel de investiții publice și la nivel de investiții private. Trebuie să uh, Uh, facem ca impactul lor să fie cât mai mare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Începem direct cu întrebările. Pan poseu Dantin. Domnule Dantin, vă rog nu mai mult de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să iau cuvântul în locul coordonatorului nostru. Parlamentul European a abordat în repetate rânduri acest subiect și într-un raport privind deșeurile alimentare a pus problema contribuției uh, Europei la uh, criza alimentară din întreaga lume. La G20 s-a subliniat acum câțiva ani și responsabilitatea volatilității uh, cursurilor în problema malnutriției și a slăbirii situației mai multor state, mai ales cele cu PIB-ul cel mai mic. Tot la G20 s-a uh, dat FAO o misiune de a se crea un observator în acest domeniu care să anticipeze crizele și să garanteze întregii planete un minim suficient pe plan alimentar. Cum stați? Dziękuję bardzo. Grazie Presidente. Grazie. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și prietenilor de la FAO și de la Programul Alimentar Mondial pentru prezență. Vreau să reacționez la ce a spus Rodolfi. Acum trebuie să fim coerenți. Dacă știm că există o problemă de subnutriție și dacă încă nu ne apropiem de găsirea unei soluții, atunci cum ne gestionăm politicile? Politica agricolă comună Um, ne-a permis, aceasta ne-a permis să obținem rezultate pozitive pentru a avea o mai bună protecție a mediului și o agricultură mai ecologică, dar în ce privește gestionarea resurselor, dacă cererea de alimente continuă să crească în ritmul actual, știm că nu o să putem să facem față acestei uh, uh cereri. Și știind că există acest dezechilibru între cererea și oferta de alimente, uh, cum facem, știind că nici uh, hectarele cultivabile uh, nu sunt uh, infinite. Mulțumesc, domnul Havlik. Da, ich wollte auch... da, aș dori să încep cu chestiunea următoare. Se irosesc alimente nu doar la noi, ci și în statele în curs de dezvoltare, care au o mare problemă pentru că nu au o infrastructură uh, adecvată, până la 30% din alimente se pierd și în aceste state. Nu cumva e o contradicție aici în argumentația Comisiei? Uh, n-ați spus că nu se poate să fie, hrăniți cu, să fie hrănit tot pământul cu carne, așa cum ne hrănim noi în Europa. Dacă sunteți de această părere, de ce Europa exportă carne la un mod atât de agresiv? La fel, uh, spuneți că vori, doriți să folosiți și apă și să cultivați uh, plante uh, bogate în proteine. Și în cele din urmă, o problemă uh, a micilor agricultori este acapararea terenurilor care trebuie tratată la nivel internațional pentru ca micii agricultori să aibă din nou acces la terenuri. Pani poseu Sanura Walmint. Gracias, Doamna Sandra. Creo que si realmente... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă Uniunea Europeană ar fi într-adevăr dispusă să contribuie cât mai uh, decisiv la rezolvarea sau suprimarea problemei foametei sau a malnutriției, uh, ar fi făcut-o deja. E o atitudine ipocrită pe, pe care o adoptăm și în această după-amiază, când vorbim despre nesiguranța alimentară, iar uh, politicile pe care le lansăm nu fac decât să înrăutățească situația. Colegul Hoisling a vorbit despre acapararea terenurilor, despre apă, despre semințe, despre tratatul de liber schimb. Eu aș dori să evaluăm în ce mod se poate acționa prin tratate ca să ne asigurăm că aceste state nu își iau propriile decizii în domeniul agricol și alimentar și că, până la urmă, Da, și închei imediat, domnule președinte. Și până la urmă să vedem ce poate face Uniunea Europeană în relația cu aceste state. Un minută. Vă rog, aveți cuvântul un minut. Domnule președinte, mă gândesc la două ocazii din viața mea când politicieni occidentali bine intenționați au um, distrus producția alimentară din Africa. În primul rând, Rodezia e o țară care exporta alimente în șase alte țări până când s-au uh, băgat politicienii occidentali și l-au dus la putere pe uh, unul care se numea Garbi și s-a ajuns la o foamete în masă. Nu era necesar. Al doilea caz este în curs de desfășurare. Dacă, uh, Dacă s-ar fi putut folosi uh, tehnologia adecvată în Africa în ultimii 20 de ani, mult mai multe persoane ar fi avut ce să mănânce. Dacă uh, îi forțați să folosească pesticide în Africa, acelea trebuie transportate, stocate, folosite în moduri sigure, ținute departe de copii și pur și simplu tehnologia, există tehnologie uh, OM, a organismelor modificate genetice care nu mai necesită pesticide deloc. Și ce, faci, ce facem? Noi îngreunăm accesul la ea. Vă rog, peste 60 de milioane de persoane sunt um, refugiate, um, foarte multe pe plan intern în țările lor. E foarte important să le punem la dispoziție alimente în caz de crize și de război dar acesta este doar un aspect. Celălalt aspect pentru a reduce realmente foametea este să uh, introducem o politică agricolă și alimentară de parteneriat cu statele din Sud, o politică de pescuit în care statele în curs de dezvoltare să fie pe picior de egalitate cu celelalte și o politică de dezvoltare cât mai cuprinzătoare. Un alt punct foarte important este să susținem statele în politica de producție de energie. Foarte multe dintre persoanele Uh, care uh, sunt în situație de foame te dau o mare parte din PIB, cheltuiesc o mare parte din PIB pe energie în loc să cheltuiască pe alimente. Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane uh, reușesc uh, în țările lor să se aprovizioneze cu energie în moduri mai simple. Mâine se aniversează 5 ani de la moartea lui Herman Scher, care a ținut foarte mult la uh, accesul la energie al statelor în curs de dezvoltare și la autonomia lor pe acest plan. Doamna Hoibuș. Mulțumesc. Eu mă întreb de ce FAO uh, nu susține mai mult conceptul de agricultură adaptată la climă. Mi se pare că ar fi necesară o tranziție către o agricultură ecologică. Industria agroalimentară Uh, este de vină pentru practicile nedurabile din domeniul agricol. Uh, industria agroalimentară are o mare contribuție la emisiile de CO2 și concernele internaționale Monsanto, Walmart, uh, McDonald's sunt cele care susțin un program alimentar, ceea ce pe mine mă face să mă sperii un pic. Cred că ar fi nevoie de o alianță globală pentru o agricultură climate smart, o agricultură realmente de transformare, de tranziție la un mod de cultivare mai durabil. Ați spus la început că trebuie sporită productivitatea micilor agricultori. Nu se poate în acest context. Și, uh, bun, o să mă opresc aici. Eh, Pan Andriu. Oui, merci, monsieur. Vă rog. Mulțumesc uh, tuturor uh, invitațiilor noștri pentru prezentări. Să știți că și eu sunt întru totul de părere că trebuie schimbată paradigma din agricultură. Azi dimineață am uh, votat modificarea regulamentului privind agricultura biologică. Cred că trebuie să nu uităm că agricultura bio nu înseamnă doar o suprimare a produselor fitosanitare, ci înainte de toate este o idee de recucerire a solurilor. Dacă facem legătura și cu acapararea terenurilor, cred că ne dăm seama că în aplicarea PAC trebuie să ne gândim la modelul agricol. Aceasta este problema care se pune aici și trebuie să ieșim din mitul european care constă în uh, această așa zisă vocația noastră de a hrăni pe alții. Și ce să facem în loc să acționăm și să gândim pentru alții, poate că ar fi mai interesant uh, ca uh, când se va crea noua PAC să ne gândim împreună la implementarea unor politici nu pentru ceilalți, ci împreună cu ceilalți. Și astea ar trebui să fie orientările noastre de PAC. Domnul Țulo, un minut. Sí, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să adresez o întrebare reprezentantului FAO. Deseori ni se spune că din cauza creșterii populației mondiale și producția agricole trebuie să crească și bazându-ne pe acest principiu, Parlamentul European a votat anumite poziții cu care eu nu sunt de acord. Din punctul meu de vedere și așa cum uh, au spus și reprezentanții FAO, de fapt uh, mutăm atenția opiniei publice de la adevăratele probleme. Problema reală este că trebuie să distribuim mai bine producția deja existentă și trebuie să mărim accesul la uh, producția alimentară existentă. Deci eu m-am săturat de această frază că trebuie să producem mai mult pentru că vom fi mai numeroși pe această planetă. One minute. Domnul Nart, un minut. La transferencia de comida, de alimentos desde el mundo. Transferul de alimente din lumea industrializată până în uh, lumea a treia este o rușine. E un adevărat dumping care a distrus uh, producția locală. Este o măsură așa zis umanitară, dar care de fapt are consecințe destructive. Și am și următoarea întrebare acapararea de terenuri, cumpărarea de terenuri de niște state cum uh, sunt Israel, SUA, China, India în Africa are următoarele consecințe. Expulzarea uh, localnicilor de pe pământurile lor tribale, migrarea celor care nu mai au pământuri, pauperizarea din uh, cauza că pământul nu mai este folosit este așa cum ar fi normal, pentru că se încearcă mărirea randamentului solurilor, ceea ce le face sterile până la urmă și nu mai există exploatări locale. Și să nu uităm și acapararea apelor de irigație. Și deci am următoarea întrebare. Ce părere are FAO despre toate acestea? Pentru că în raport nu se menționează. Ce credeți despre acest fenomen atât de grav? Pan Dorfman, un minut. Domnul Dorfman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre succesul uh, uh luptei împotriva foametei. Dar, uh, din cauza creșterii rapide a populației mondiale, acest succes ar putea să fie umbrit În momentul în care um, s-a pus capăt foametei într-o țară, populația de acolo continuă să crească, crește chiar mai repede sau nu? Pentru că trebuie să vedem ce politici sociale trebuie să aplicăm în aceste țări, astfel încât uh, să se frâneze această creștere a populației. Știm că sunt țări precum Pakistan, Afganistan sau Yemen, unde, dacă comparăm datele între anii 90 și 2050, um, știm că populația va crește de 10 ori. Dacă continuă în acest ritm, va fi foarte greu să avem un succes definitiv în lupta împotriva foamei. Domnul Eck, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că susțin ce a spus uh, colegul Hoisling și am o întrebare foarte simplă pentru reprezentanții Comisiei. Cunoașteți acel citat al lui Albert Einstein? Și anume, nimic nu va uh, uh ajuta omenirea să supraviețuiască așa cum o va ajuta trecerea la o alimentație vegetariană. Și eu v-aș da și un răspuns. Politica UE, politica Comisiei arată că exact opusul e valabil. Politica noastră uh, de pescuit adâncește foametea mondială, la fel și politica comercială, la fel și politica agricolă, la fel și subvențiile pe care le acordăm în domeniul agricol și acestea adâncesc foamea mondială mi se pare că nu avem cum să îmbrăcăm în cuvinte frumoase acest fapt. Noi suntem vinovați de mare parte din uh, foamea din lume. Doamna McEwen, Mulțumesc, au fost foarte multe întrebări pentru comisie și pentru ceilalți. V-aș ruga să fiți foarte succinți și să ne răspundeți, pentru că, din păcate, interpreții vor trebui să uh, părăsească sala la peste puțin timp. Mulțumesc. Vă rog să vorbiți uh, repede, dar nu prea repede. Euh, da, uh, sigur, eu am să încep și apoi voi da cuvântul colegilor. În ceea ce privește volatilitatea, este un subiect important. Am trecut cu toții prin uh, criza din 2007-2011 și știm ce s-a întâmplat, dar trebuie să fim conștienți de faptul că acum um, se trece printr-o perioadă de mai puțină volatilitate și asta se explică, se explică prin nivelul mare al stocurilor, scăderea prețului la petrol și, de asemenea, um, aprecierea dolarului american. Prețuri mai scăzute ar putea să fie o binecuvântare pentru uh, um, alimente, mai ales pentru gospodăriile care dedică mare parte din venituri cumpărării de alimente, dar nu trebuie să uităm că scăderea prețurilor poate avea și repercusiuni asupra veniturilor agricultorilor. Foarte rapid, în uh, legătură cu risipa de alimente, uh, Cred că aceasta este o problemă centrală. Colega mea a vorbit despre uh, Zero Hunger Challenge, programul lansat de ONU, și al cincilea pilon vorbește exact de combaterea risipei de alimente. Cred că uh, statele membre ale Uniunii Europene au luat măsuri foarte importante. Recent, în Franța s-a votat în Parlament, uh, în Belgia și în alte state din nordul Europei s-au luat măsuri importante. În Europa problema este diferită uh, de problema din statele în curs de dezvoltare, pentru că în Europa se pierd multe alimente după recoltă. 30 până la 40% din producție se pierde din cauza condițiilor proaste de stocare, de transport, uh, pentru că lipsesc linii uh, frigorifice și așa mai departe. Thank you. Mulțumesc, foarte rapid, dar nu prea rapid. În primul rând, aș vrea să spun că după reuniunea G20 privind volatilitatea, FAO împreună cu alți parteneri a început un proiect numit uh, Sistemul Informatic al Piețelor Agricole. E un sistem funcțional care propune multe informații. Căutați pe Google acest acronim și veți uh, avea acces la foarte multe date foarte utile care arată evoluția piețelor și prognoza pe termen uh, scurt ca să putem contracara volatilitatea. Deci uh, s-a uh, făcut un follow-up foarte serios la acel summit și OCD-ul este și el implicat. Vreau să trec la subiectul privind perspectivele pe termen lung în agricultură. Noi suntem un precursor în acest domeniu și credem că problema este să avem stimulente de sporire a producției într-un mod uh, sănătos din perspectiva ecologică și nu pentru că așa prescriem noi, ci pentru că ne așteptăm ca consumul să crească și asta e realitatea, nu avem ce să facem. Sigur că putem să distribuim mai bine alimentele existente, dar până la urmă creșterea va, uh, cererea va crește și asta va pune o problemă pe partea de ofertă mai ales în anumite zone, în Europa, de exemplu, interpretăm uh, acest lucru în corelație cu cererea de teren pentru uh, scopuri recreaționale, clădiri și așa mai departe. În fine, utilizarea terenurilor pe plan mondial a fost relativ uh, stabilă în ultimii 40 de ani și ne așteptăm să rămână așa în următorii 40. Însă, au crescut foarte mult uh, recoltele, randamentul, deci uh, cantitatea obținută pe unitate de teren. Sigur că trebuie să facem cât mai mult fără să ne dăunăm mediului uh, și probabil că se poate să se mărească recoltele și mai mult. Aceasta e partea cea mai dificilă. Încă o dată, foarte rapid, în legătură cu populația, din păcate, populația uh, și sărăcia, uh, creșterea populației este corelată cu sărăcia, cu cât oamenii sunt mai săraci, cu atât populația crește mai repede. Asta este situația, oamenii săraci au mai mulți copii, mai ales pentru că copiii sunt o asigurare de viitor, copiii sunt pensia ta, sunt cei care te ajută să cultivi, recoltele și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm însă că cât mai mulți oameni ies din starea de sărăcie, trebuie să înlesnim accesul femeilor la educație și uh, astfel uh, creșterea populației se va încetini. Deci nu ne mai așteptăm ca populația să mai crească după ce se va ameliora situația securității alimentare. Sigur că e foarte importantă și protecția socială în această privință și oferirea de șanse de venit și aici. Mă opresc, mulțumesc. Mulțumesc. Interpreții sunt aici de la două și jumătate, trebuie să ne părăsească. Deci vom continua în limba engleză cu ultimele două răspunsuri. Vă mulțumim. For an extra five minutes anyway. So please, colleagues, can please listen in English. I would appreciate it. So, World Food Program. Yeah.